Procesul verbal al acestei reuniuni va fi prezentat la începutul viitorii, viitoarei reuniuni pentru a fi uh, adoptat. Dacă nu există uh, obiecții, atunci